lucru pentru analiză financiară, unde ne-am exprimat foarte clar, inclusiv în ceea ce privește problema Greciei. Mulțumesc! Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult! S-a închis dezbaterea, se va vota mâine pe marginea acestui raport. Și trecem acum la următorul punct din ordinea de zi, raportul doamnei Pieti Kainen, privind fondurile europene cu capital de risc și fondurile europene de antreprenoriat social. Doamna raportor are cuvântul. Domnule președinte, Economia europeană depinde extrem de mult de sistemul bancar european și lucrul acesta înseamnă că sunt probleme mari pentru IMM-uri, pentru că trebuie să poată obține fondurile eh, sunt suficiente. Pentru ele e foarte greu să obțină fonduri. Trebuie să găsim metode noi ca să finanțăm produse de risc, dar inovatoare. Vorbim de ideile IMM-urilor, dar și proiecte mai mari. Avem nevoie urgent de capital de risc uh, pe piața europeană. Dar piața pentru acest tip de capital este departe de ce se întâmplă în Statele Unite. Piața europeană este de cinci ori mai mică decât pe celălalt mal al Atlanticului și evident este vorba de o organizare națională care limitează capacitatea de creștere ceea ce ar fi extrem de important în domenii cum ar fi protecția mediului sau alte, alt gen de afaceri. Este important să vedem cum se întâmplă lucrurile în Israel și în Asia, și chiar și în momentul în care capitalul ajunge la firma corectă sau la ideea corectă, firmele aflate la început au nevoie de finanțare suplimentară ca să poată crește destul de repede. De foarte multe ori se întâmplă că firmele nu au uh, posibilitatea să-și financeze ideile și fără finanțare din Europa nu pot să găsească finanțare nici în altă parte. De aceea, Uniunea Europeană a hotărât să meargă înainte în 2013 să stabilească regulile pentru capitalul de risc, pentru sistemul de capital de risc, e vorba de pașaportul Vegas. Dar uh, lucrurile nu au mers atât de bine, pentru că în aprilie 2016 numai cam 17 proiecte 70 de proiecte, mă scuzați, fusese refinanțate în felul acesta. Trebuie să existe posibilitatea să îmbunătățim acest sistem. De exemplu, sunt probleme cum ar fi înregistrarea unei firme, înregistrarea unui proiect și tot felul de uh, obstacole în calea uh, înființării, uh, uh obținerii de finanțare. Deci ideea acestui pașaport nu este cea mai bună pentru că de multe ori funcționează invers decât ar trebui și să mai pune și problema îndatorării IMM-urile. Trebuie să se permită genul de fonduri uh, următoare despre care vorbeam și posibilitatea de îmbunătățirea finanțării IMM-urilor. Există această propunere în propunerea Comisiei care va spoli uh, disponibilitatea capitalului Fondului European cu capital de risc, ideea fiind să se atragă capital de la, uh, și pe mari investitori instituționali. Uh, de se mai pune și problema impozitării la nivel național, care nu e o competență europeană, dar prin pași mici putem să facem pași înainte, astfel încât aceste principii să fie puse în aplicare și să ne asigurăm că toate fondurile sunt tratate în același fel. Mulțumesc, domnul Vela are acum cuvânt. Mr. President. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Stimați deputați, votul dumneavoastră va fi un pas important în finalizarea unui nou element din Uniunea Capitalului și piețelor de capital. Crearea uh, unor noi fonduri de risc europene. Capitalul de risc este foarte important în faza de startup și de expansiune pentru companii Eh, finanțarea eh, și eh, creșterii și specializării unei companii este foarte importantă și nu poate fi întotdeauna susținută de instituțiile bancare clasice. Din păcate, Uniunea Europeană este în urmă cu utilizarea acestor instrumente de capital și capacitățile sunt concentrate în doar câteva state membre regulamentele inițiale au încercat să uh, uh, reducă acest deficit prin crearea unor um, etichete europene, unor standarde care să uh, standardizeze accesul la piețele de capital. EUVEGA a avut un succes în cazul uh, a 126 de fonduri EU Vega care au fost notificate la ESMA până luna trecută. Dar asta nu este suficient pentru că progresul uh, EUSAFE a fost foarte uh, redus. Doar câteva fonduri au fost uh, uh create. Tocmai de aceea Comisia uh, a revizuit, a considerat revizia acestui regulament uh, și uh, a dispozițiilor în vigoare ca fiind o prioritate pentru crearea unor noi instrumente de finanțare inovatoare în Europa. Am introdus trei schimbări principale pentru creșterea și accelerarea creșterii acestor fonduri. Mai întâi am uh, extins uh, uh, uh posibilitatea ca uh, manageri a acestor fonduri să fie și manageri a unor fonduri uh, foarte mari cu active de peste 500 de milioane de euro. Acești uh, managers, manageri pot fi considerați pilon de încredere care pot atrage și mai mult capital. În al doilea rând, am făcut posibil ca Vega să uh, Uh, poate investi în IMM-uri și astfel să contribuie la diversificarea uh, fondurilor și afacerilor în care se investește, creând mai multă atractivitate pentru investitori. În al treilea rând, uh, elimină sancțiunile care pot fi aplicate de autoritățile reglementare naționale prin noi reguli care fac parte dintr-un set de măsuri pe care le prezentăm pentru a inova uh, piațele piețele de capital de risc din Europa. Prin procesul acesta de legiferare, inițiatorul uh, uh, legislatorul a arătat că este ambițios, dar este și competent. Este important ca nivelul fondurilor proprii să poată fi gestionat uh, ca atare de către manageri. În același timp, uh, trebuie crescut uh, rolul ESMA prin practici convergente pentru toate autoritățile naționale de reglementare. Comisia salută aceste măsuri propuse care vor, vor spori activitatea ESMA și EUSAF. Prin acest acord, uh, stimați deputați, veți duce Europa mai departe spre a deveni o o economie bazată pe inovare, dar veți uh, face și o investiție socială importantă. Folosim acest prilej pentru a mulțumi Parlamentului și în special doamnei Pietikainen, raportoarei și raportorilor din

Reviziunea, revi, revizuirea fondurilor EUVEGA și EUCEF are efecte pozitive ducând la creșterea economică accelerată și oferind mai multe locuri de muncă, creând de asemenea condiții mai favorabile pentru efectuarea de investiții. În special pentru uh, întreprinderile inov- inovatoare, care uh, au uh, lucru care reprezintă a căror activitate are un impact foarte util asupra pieței uh, forței de muncă și a creării de locuri de muncă. Avem o astfel de experiență în Italia, sunt întreprinderi care au putut beneficia de aceste fonduri și au putut desfășura o activitate extraordinară. Ne, ocupă, ne preocupă patru dimensiuni în mod deosebit. Prima este extinderea uh, spectrului celor care pot să beneficieze de astfel de instrumente, inclusiv întreprinderile mai mari pentru a stimula economia de scară, care să poată face investiții majore, de asemenea să uh, stimulăm crearea de întreprinderi care pot investi. A doilea, al doilea element, a doua alegere pe care am făcut-o este că am ales aceste fonduri la nivel european și am intervenit la nivelul procedurilor de înregistrare și supraveghere în toate statele membre printr-o mai bună coordonare, uh, printr-un rol mai puternic de coordonare al ESMA. De asemenea, fondurile acestea trebuie să fie mai sigure, cu garanții mai mari din punctul de vedere al calității gestionării fondurilor. Și, în fine, a patra dimensiune, obligația de raportare pentru EUCEF astfel încât să se includă acolo și modul în care riscurile de mediu și de climă sunt luate în calcul în modalitățile în care se fac investițiile respective. Cred că putem să ne declarăm cu toții mulțumiți de activitatea pe care am desfășurat-o, pentru că prin acest nou regulament încurajăm antreprenoriatul social avansat din punct de vedere tehnologic, dăm o forță mai mare investițiilor publice și private, așezăm finanța în serviciul economiei reale și, în fine, asigurăm și o protecție a pieței muncii, așa cum se și cuvine. Cred că acesta este rezultatul pe la care am ajuns prin activitatea pe care am desfășurat-o împreună. Mulțumesc, domnul Papadim. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este foarte important să susținem noile întreprinderi. Startup-urile sunt garanția inovării E drept că a venit întârziată propunerea Comisiei, dar și așa este foarte bine. Mă bucur că Parlamentul, împreună cu doamna Pietikainen și raportorul din Umbra, a putut îmbunătăți propunerea inițială a Comisiei. Dar să nu uităm că deficitul, distanța pe care le mai avem față de alte regiuni globale este încă foarte mare. Deci trebuie să facem și mai mult pentru întreprinderile mici și mijlocii. Trebuie să reducem și mai mult costurile birocrațiilor birocrație și trebuie să uh, le înlesnim acelor care au idei bune, dar poate nu dispun de capitalul necesar, să-și poată desfășura activitatea inovatoare. Mai sunt și țări care suferă mai mult de pe urma recesiunei, cum e țara mea. În țările noastre, uh, oamenii cu idei bune uh, își părăsesc țara pentru că nu găsesc sprijin de la bănci din partea altor instituții financiare pentru a finanțarea ideilor lor. Deci avem nevoie de mai multă Europa aici. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Papademulis. Aveți un cartonaș albastru de la domnul Coburn. Îl acceptați? Mulțumesc, domnule Papademulis. Nu sunteți de acord cu mine că guvernele care sunt incompetente în general, nu sunt cele mai, cei mai buni birocrați care nu au nicio experiență din antreprenoriat sau din afaceri, nu trebuie să se implice în piețele de capital, la bursă sau ceva de genul acesta. Capitalismul este cea mai bună cale să crească noile afaceri, dar mie mă ocup de afaceri de 30 de ani. E dacă avem un plan bun, un proiect bun și cineva vrea să investească bani, de ce să mai pierdem banii contribuabililor pe ceva ce pot facă piețele financiare sau bursa? Sunt niște prostii, este o irosire a banilor publici. Domnule Coburn, dumneavoastră credeți că Uniunea Europeană e identică cu Uniunea Sovietică. Atunci nici nu mă miră că um, veți considera că um, sprijinul pentru uh, sprijinirea unor startup-uri este ceva periculos. Probabil uh, credeți în, uh, într-un capitalism de junglă. Mă rog, eu nu văd lucrurile așa. Iar în ce privește critica adusă guvernelor, poate că aveți dreptate în ce privește guvernul țării noastre. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă rog frumos, domnul Mono are cuvântul. Domnule comisar, sper că o să fiți atent la intervenția mea. Mai întâi vă mărturisesc că avem îndoieli majore cu privire la necesitatea de care vorbește Comisia de a dezvolta finanțarea întreprinderilor europene prin piețele financiare, obligatare și bursiere în detrimentul finanțării bancare tradiționale de care s-a bucurat întotdeauna economia europeană și în detrimentul competitivității întreprinderilor europene. Un astfel de fond de investiții cu capital de risc a fost uh, a făcut obiectul unei adoptări de act legislativ acum numai câțiva ani și cred că revizuirea sa este uh, prematură. Cred că ar trebui să procedăm în mod progresiv. Comisia spune însă că fondurile regrupate sub această etichetă nu sunt suficient de paneuropene și sunt prea mici. Ori în materie de capital de risc, gestionarea unui număr mic de proiecte este adesea uh, garanția succesului. Mai mult, condițiile uh, locale, din punct de vedere economic și social, sunt adesea un ingredient important al succesului uh, întreprinderii uh, respective, pentru că țin seama de specificul național și local. Avem însă și o altă îngrijorare. Modificarea aceasta a regulamentului are posibilitatea de a pune uh, eticheta de fond european cu capital de risc și hedge fondurilor, adică acelor care sunt fonduri alternative în baza directivei AIFM. Acesta este și rostul acestui text. Ceea ce denaturează regulamentul din 2013, fondul de investiții de capital se vor regăsi înnecate printre strategiile mastodonților care se ocupă de strategii transnaționale alternative. Considerăm că ar fi foarte important să se facă o, o respectare a regulilor. Și în acest sens este important ca Uh, și în acest sens aș vrea să spun că ne vom abține de la votul pe marginea acestui text. Tine una ta. Domnul Mono, aveți un cartenaș albastru de la domnul Coburn. Îl acceptați, domnul Coburn? Mulțumesc, domnule Mono. Sunteți șarmant ca de obicei. Aș vrea să vă pun o întrebare. Cred că aceste, acest capital care va fi dat unor companii, n-am auzit niciodată de vreuna în Marea Britanie, nu știu dacă aveți vreuna în Franța, dar faptul că li se dă bani acestor companii în detrimentul al companii care și-au strâns singure bani și s-au dus acolo la bază și au făcut acest lucru, de ce să fie un lucru bun? Evident că persoanele acestea sunt gata să calce în picioare acele firme care au reușit să ia bani de pe piața independentă. Genul ăsta de comunism sau de socialism e foarte prost. Și iată, Asta e motivul pentru care se alege praful de Uniunea Europeană, de ce uh, Grecia o duce prost și de ce socialismul în Franța a distrus spiritul antreprenorial francez. Vreau ca Franța să se ridice, să nu fie distrusă. Nu sunteți de acord cu mine, domnule? Les deci, recuerdo că... Vă aduc aminte că aveți 30 secunde, nu un minut. Domnul Monu, aveți cum. Oui, cher coleg. Da, stimate coleg, domnule Coburn Cred că din punct de vedere politic și economic suntem aproximativ pe aceeași linie. Suntem conservatori, liberali, opuși socialiștilor, opuși socialismului și comunismului și oricărei forme de extremism economic. Suntem pur și simplu pro-capitaliști și fără îndoială că suntem favorabili capitalului de risc, pentru că riscul este uh, răsplătit prin performanță. Ceea ce nu înțelegem însă la nivel european este că înainte ca Uniunea Europeană să existe, existau piețe de capital de risc care finanțau startup-urile, întreprinderile inovatoare și așa mai departe. Statele membre nu au stat să aștepte să existe Uniunea Europeană pentru a lua măsuri și pentru a investi. Asta voiam să spun acest uh, label, această etichetă nu este neapărat bună, de aceea noi ne vom abține la vot. Mulțumesc, domnul Fernandez are cuvântul acum. Bună seara, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc uh, raportoarei și colegului Cosolino ca raportor din umbră pentru că au ajuns la un acord care va fi votat mâine. În această legislatură am început cu o criză economică gravă în Uniunea Europeană și cu proiecte pentru a spori cererea internă pentru a facilita crearea de locuri de muncă. Iar uh, un obiectiv important era uh, impulsul dat pieței de capitale europene. Ne-am ocupat de multe ori de acest lucru Există un nou regulament uh, pentru fondurile respective, pentru și recent am ajuns la un acord pentru a crea standardizarea titlurilor de valoare în Uniunea Europeană. Și iar regulamentul pe care îl discutăm astăzi și pe care îl vom vota mâine merge pe aceeași linie. Facilitarea acestei piețe interne de capital și facilitarea creării de fonduri de capital de risc și de antreprenoriat social. E o propunere foarte bună. Grupul meu s-a străduit să facă progrese în acest sens sub supravegherea ESMA și pentru a facilita investiția micilor investitori, pentru a introduce în aceste proiecte analize de mediu pentru a atinge obiectivele acordului de la Paris. Fără îndoială, cred că am luat hotărârile potrivite. Problema e că, dincolo de tot ce am făcut, cum spunea mai devreme domnul Papadimulis, mai sunt multe de făcut, pentru că IMM-urile sau provocări mari pentru a putea participa la această piață unică. Sunt probleme administrative, probleme de reglementare care trebuie avute în vedere și, după părerea mea, o parte din această reformă se îndreaptă către întreprinderile de dimensiuni medii care participă deja la piața de capital și ar trebui să ne gândim cum putem îmbunătăți finanțarea pentru întreprinderile mici, nu numai pentru cele medii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Eu sunt cel care voi prezida uh, în continuare dezbaterea și mă simt onorat și dau cuvântul acum domnului Anemans un minut. Collega's, de Europese Commissie, we hebben het ook vanmorgen nog eens kunnen vernemen. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Am auzit-o și din gura lui Jean-Claude Juncker azi dimineață. Uniunea Europeană a pieței de capital va fi accelerată. Evident că um, acest lucru apare în, con- în contextul Brexit. 750 de mii de lucrători uh, în domeniul financiar uh, provin însă din capitala financiară și a uh, Londra. Uh, dacă Londra va dispărea din Uniunea Europeană, atunci trebuie să găsim o soluție pentru impactul acestei pierderi. Deci important pentru noi este nu să accelerăm implementarea uh, Uh, acestei noi uniuni, ci uh, implementarea ei, astfel încât să nu apară alte zguduieli și de aceea cred că uh, în continuare statele membre ar trebui să fie cele care controlează piețele de capital, nu Uniunea Europeană. Altfel, altfel nu vom putea avea acea putere și acea unitate prin diversitate. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea din fața noastră este menită să combată o problemă foarte clară, disponibilitatea capitalului de risc care uh, finanțează mm, uh, IMM-urile și proiectele acestora. Încurajarea unui astfel de sistem la nivelul european are logică, dar nu trebuie să subestimăm dificultățile. Cei din linia întâi cei care se ocupă de antreprenoriat, intermediarii și așa mai departe, trebuie să fie de cea mai bună calitate, inovator, flexibil, să cunoască condițiile de operare, de funcționare pe teren, iar ESMA trebuie să aibă un rol de consultanță, însă o reglementare eficientă trebuie să rămână nu excesiv de, să nu aibă un caracter excesiv de obligatoriu. Trebuie să ne gândim și la proiectele sociale și de divertisment, Trebuie încurajate, deci, proiecte în domenii cum ar fi electronica, ingineria light și uh, tehnologiile avansate. Proiectele acestea sunt uh, prioritare pentru oameni și trebuie stabilită o prioritate între ele și prin parteneriate, de asemenea, cu universitățile și instituțiile și institutele tehnologice. Trebuie așadar să se profite de potențialul uh, întreprinderilor care se poate stimula prin investițiile din aceste fonduri. Mulțumesc, spune domnul președinte. Și acum domnul Frunzulică, un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, deși consider că sunt pietre de marcaj ale acestui proiect, Fondurile europene cu capital de risc și fondurile europene de antreprenoriat social sunt mici și se concentrează doar în câteva state membre. De aceea salut reformele propuse în raport care cred că subliniază măsuri care stimulează capitalul de risc în Europa, subliniază importanța celor două mecanisme de investiții pentru piața europeană integrată cu acces la finanțare și la capital pentru firmele de toate uh, mă, mărimile. Susține mai ales propunerea de a coborâ pragul fondurilor europene cu capital de risc la 50.000 de euro, pentru că asta ar spori accesul la finanțare și ar lărgi spectrul posibilităților de investiții. Pe de altă parte, E vorba de o supraveghere mai stringentă la nivel european, prin autoritățile europene, pentru a evita asumarea unor riscuri inutile și ar facilita operațiunile transfrontaliere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule deputat Frunzulică. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Domnul Caputo e primul vot. Mulțumesc, domnule președinte. În baza unei strategii de, unei strategii de construcție a pieței unice, respectând obiectivele piețelor de capital europene, vrem să susținem la nivel european aceste fonduri de investiții, acordând o atenție deosebită pe capitalului de risc și antreprenoriatului social. Capitalul de risc, care concentrează modalități de investiție alternativă, este o sursă importantă de investiții pe termen mediu și lung pentru întreprinderile mici, tinere și inovatoare. 2015 și 2016 au produs rezultate încurajatoare, dar aplicarea regulamentului uh, EU-VEGA arată că numai 50% din uh, capitalul european uh, a depășit granițele țărilor de origine. Trebuie făcut un pas înainte. Depășind limitele legislației din stat, legislațiilor din statele membre, îmbunătățind așadar fluxul investițiilor alternative și evitând uh, să descurajăm uh, talentul și inovația tinerilor, în special al întreprinderilor tinere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Caputo! Marias. Paracalo. Are cuvântul domnul Marias. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Băncile încă nu și-au revenit după criza economică-financiară, dar ceea ce fac deocamdată sau mai degrabă nu fac e că nu finanțează startup-urile și tocmai de aceea ne bucură că se creează o piață de capital internă uh, care facilitează oarecum uh, crearea și apoi extinderea uh, noilor companii. Acest lucru este cu atât mai important în țara mea, Grecia. Banca Greciei participă de altă, altfel la uh, procedura de quantitative easing uh, și a uh, cheltuit uh, în acest scop peste 23 de miliarde de uh, euro. S-ar fi putut cheltui acești bani și al, uh, în alt scop pentru uh, credite acordate, de pildă, startup-urilor și IMM-urilor, care au nevoie de această bulă de oxigen pentru a aduce odată în, eh, eh, înapoi eh, creșterea economică în Grecia. Am suferit atât de mult de pe urma troică și acum suntem cu milioane de șomeri în țară. Mulțumesc că cu aceasta încheiem procedura Catch the Eye, intervențiile spontane și îl rog acum pe domnul comisar Vela să ia cuvântul în numele Comisiei Europene. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru această dezbatere și pentru susținerea pe care mulți dintre dumneavoastră au exprimat-o clar pentru acest acord. După cum spuneam, Comisia Europeană a tratat acest dosar ca o urgență, pentru că este un element important al pieței de capital din Uniunea Europeană. Vă mulțumim că datorită atitudinii dumneavoastră constructive vom continua să facem progrese rapide. Reformele acestea ajută la uh, revitalizarea mecanismelor pentru a mai elimina o barieră în calea pieței unice de capital și vom ajunge la surse mai multe de finanțare pentru a susține uh, afacerile care sunt inovatoare. Este un pas către economia viitorului, este un, un pas în direcția potrivită. Mulțumesc încă o dată Parlamentului European, raportoarei doamna Pietecani, domnului Gualtiere, pentru activitatea domniilor lor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Și are acum cuvântul raportoarea doamna Sirpa Pietikainen. Aveți cuvântul, vă rog. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru colaborarea foarte bună și constructivă pe care am avut-o de-a lungul întregului proces și sper să transmiteți și mai departe acest mesaj. Și nu numai pe acesta, ci și alte mesaje. Mai sunt măsuri de luat în ce privește capitalul de risc și posibilitatea de a investi cu noi modele de flexibilitate la care va trebui să ne gândim la momentul cuvenit. Ce este cel mai important? Comisia acum va revizui regulamentul ESMA și cred că trebuie să luați măsurile necesare pentru a garanta un tratament uh, transparent și pan-european al uh, fondului Euvega sub auspiciile ESMA, care să-și vadă rolul întărit, pentru că cred că aici se regăsește cu adevărat o uh, garanția unei uh, piețe de capital europene funcționale și a pieței Euvega. Sunt un